La președinte. Doamna președintă. Bună dimineața, dragi colegi. S-a redeschis sesiunea. Primul punct pe ordinea de zi este raportul Hafner privind transmiterea către Parlamentul European și uh, tratarea de către Parlament a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în chestiuni altele decât cele vizate de domeniul politic externe și de securitate comună. Dau cuvântul domnului Hafner ca raportor 4 minute, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte doamnelor și domnilor colegi, azi facem un pas decisiv